Da. privind acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului recomandarea domnului wasa acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între ue și liberia și recomandarea domnului mato acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între ue și mauritania posibilitățile de pescuit și contribuția financiară. ca atare am să îl rog pe domnul wasa să ia cuvântul uh, în calitate de raportor. Mulțumesc. Este primul acord cu Liberia și uh, acordul de implementare a fost uh, semnat în decembrie 2015. Concluzi- uh, Încheierea acestuia va fi discutată în Parlament în această săptămână. Este important să avem o relație bună cu Liberia pentru că acest uh, acord de parteneriat uh, de pescuit durabil va fi un instrument foarte bun și cred că va fi în beneficiul Uniunii Europene ca întreg. Uniunea Europeană și Liberia cooperează deja prin mai multe uh, instrumente internaționale, cum ar fi un CLOS. Pe lângă asta, Liberia cooperează cu uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește lupta împotriva pescuitului ilegal și neraportat. Uh, acest acord va oferi un cadru pentru a ține cont de prioritățile uh, pe, um, politicii noastre comune de pescuit și a dimensiunilor sale externe pentru a stabili un parteneriat între Uniunea Europeană și Liberia. Principalul obiectiv al noului protocol este să oferim uh, oportunități de pescuit uh, pentru navele europene în apele liberiene. Uh, avem oportunități pentru 34 de uh, nave din Spania și uh, Franța uh, cu un tonaj de, 3, de, 65, de 6500 de tone anual în schimbul unor contribuții în ceea ce, din partea Uniunii Europene de 650.000 de euro. Scopul este de asemenea să creștem cooperarea între Uniunea Europeană și Liberia pentru a promova un pescuit uh, durabil și o exploatare sănătoasă a resurselor uh, de pescuit în zonele de pescuit ale Liberiei și asta să se facă în interesul ambelor părți. De aceea încurajez uh, Parlamentul să voteze în favoarea acestui acord. Mulțumesc! Noi, domnule Valesa, rog pe domnul Mato să ia cuvântul. Gracias, președinte, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi cu câteva săptămâni în urmă am vorbit despre dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului și am uh, susținut o schimbare de strategie care să ofere garanții mai multe, o transparență mai mare a acordurilor și o îmbunătățire a condițiilor pentru Uniunea Europeană și pentru terțele țări cu care am semnat uh, uh, parteneriate în domeniul pescuitului. Acest acord de parteneriat în domeniul pescuitului cu Mauritania este un pas important înainte. Am semnat un acord mult mult mai bun decât în trecut pentru flota uh, mauritană uh, și uh, pentru pescarii din Mauritania și pescarii europeni. Asta îmi implică o susținere largă a Uniunii Europene pentru dezvoltarea Mauritaniei în general. Este un acord pozitiv și unele din neajunsurile din acordurile anterioare au fost remediate cu acest nou acord. Sistemul de plăți, sistemul de taxare din trecut a fost unul care oferea avantaje unora, dar nu Uniunii Europene. Și acest nou sistem a fost uh, modificat pentru ca uh, să includă uh, flotele tradiționale, artizanale, incluzând uh, posibilități pentru diferite tipuri de pește, categoria cefalopodelor, de pildă. Așadar, am rezolvat unele din problemele care există în ceea ce privește nivelul de instruire a pescarilor din Mauritania, îmbunătățirea flotelor, și îmbunătățirea condițiilor generale în ceea ce privește dezvoltarea economică uh, a uh, coastelor uh, în acea zonă. S-au făcut progrese în ceea ce privește dispozițiile referitoare la ton. O îmbunătățirea uh, majoră este extinderea acordului pentru încă patru ani. Este un lucru pe care l-am subliniat. Este bine că putem avea un acord care să aibă o durată și nu un acord care să intre în vigoare uh, cu, odată cu negocierile pentru următorul uh, acord. Deci acest lucru este salutar. Acest uh, tip de acord, uh, care este un exemplu pozitiv pentru alte uh, tipuri uh, de acord de parteneriat în domeniul pescuitului cu terțe țări, uh, aspectul cost-beneficii este unul exemplar. Acest protocol care este aplicat uh, Uh, temporar din noiembrie 2015 uh, realizează un echilibru, iar la sfârșitul lunii mai va avea loc o comisie comună care va propune o serie de îmbunătățiri aspectul uh, cefalopodelor care a fost menționat a fost înglobat în acest acord și cred că, într-adevăr, este un aspect uh, uh, pozitiv. Am creat condițiile necesare pentru a continua activitățile de pescuit pe de-o parte și de a proteja resursele pe de altă parte. De asemenea, să ajutăm la dezvoltarea unei terțe țări, în acest caz Uh, Mauritania. Suntem optimiști, din păcate nu toată lumea este atât de optimistă pe cât suntem noi, însă, după părerea noastră, acest lucru va uh, duce la evoluții uh, pozitive în, în ceea ce privește livrarea de pește importat prin anumite porturi ale Uniunii Europene și în această privință aș dori să menționez porturile din insule Cameroon. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mă bucur foarte mult să particip la această dezbatere referitoare la acordurile de parteneriat uh, în domeniul pescuitului durabile și uh, protocoalele cu Liberia și Mauritania. Vreau să profit de ocazie ca să le spun ambilor raportori, domnul Valesa și domnul Mato, că le mulțumesc pentru rapoarte. Comisia pentru Pescuit recomandă ca Parlamentul să uh, aprobe ambele acorduri. Și aș dori acum să spun câteva cuvinte la fiecare acord. Am să încep cu Liberia. Noul acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu Liberia nu este unul din acordurile noastre cele mai mari în ceea ce privește oportunitățile de pescuit uh, și amploarea financiară, dar este un acord foarte important pentru că extinde uh, rețeaua regională de acorduri privind tonul în Africa de Vest. Acest protocol va dura 5 ani și va permite până la 28 uh, de nave cu plasă pungă și 6 nave cu paragate plutitoare în zona de pescuit a Liberiei. Acestea respectă acordurile din regiune, iar acordul cu Liberia va contribui la extinderea acoperirii geografice a activității de pescuit, fără să se crească efortul de pescuit. Acest acord cu Liberia respectă pe deplin principiul sustenabilității activităților pescărești. Este bazat pe cele mai bune și mai recente date științifice pe principiul transparenței și al non-discriminării față de alte uh, flote străine. De asemenea, s-a introdus și o clauză de drepturi ale omului, iar acest acord transmite un semnal puternic că Liberia este deschisă comercial în ciuda situației dificile din această țară după epidemia de Ebola din ultimii ani. Acordul de pescuit este un parteneriat real nu oferă doar oportunități de pescuit pentru navele UE și uh, venituri financiare importante pentru Liberia, ci formează un cadru pentru dezvoltarea sectorului pescuitului în Liberia și dezvoltarea socială a acestei țări. Sprijinul sectorial oferit Liberiei în cadrul acestui acord va fi folosit pentru monitorizare, control și supraveghere pentru dezvoltarea capacităților din acest domeniu. Va permite să se controleze capacitățile de pescuit ale tuturor flotelor care operează în aceste ape și, de asemenea, ale vaselor uh, și navelor proprii Liberiei oriunde uh, operează acestea. Astfel s-a deschis calea către acțiuni complementare în cadrul programului nostru de cooperare pentru dezvoltare cu Liberia, pentru a se spori sprijinul sectorial prin acest acord. Acordul se află într-o fază incipientă, dar autoritățile liberiene au cerut sprijin suplimentar pentru dezvoltarea de capacități, pentru uh, pescăriile artizanale și pentru piețele locale. Și am toată încrederea că acest nou acord va duce la dezvoltarea unui parteneriat de durată. Aș dori să mă refer acum la acordul cu Mauritania. Acordul în domeniul pescuitului cu Mauritania este cel mai mare acord de parteneriat de pescuit sustenabil al UE în ceea ce privește partea financiară. Oferă oportunități de pescuit pentru până la 98 de nave UE din 11 state membre și de aceea este extrem de important pentru flota UE. Acest nou protocol este rezultatul unor negocieri intense. Este o ameliorare semnificativă prin comparație cu acordul anterior și poate fi considerat un adevărat exemplu de urmat pentru negocierea unor viitoare acorduri de pescuit sustenabile cu alte state. Acest acord respectă pe deplin dimensiunea externă a reformei PCP, după cum au spus domnii Mato și Valesa. Acest acord respectă principiul de sustenabilitate și confirmă principiul de transparență, accesul preferențial pentru flota UE și nediscriminarea între flotele străine. Acest protocol va garanta uh, un profit bun obținut din finanțarea prin banii contribuabililor europeni și o ameliorare a condițiilor tehnice va garanta o punere în aplicare mai bună a sprijinului sectorial printr-o condiționalitate sporită. Se pune acum accentul pe o punere în aplicare cât mai lină a noului acord. Și pot să vă asigur că Comisia va monitoriza îndeaproape toate domeniile acoperite de acest acord ca să garanteze sustenabilitatea activităților de pescuit. Vom verifica dacă Mauritania respectă principiile de transparență și de non-discriminare și cred că acest lucru este vital, pentru că trebuie să ne asigurăm că flota UE nu um, operează în condiții tehnice și financiare mai puțin favorabile decât alte flote străine. Consider că este un semnal foarte pozitiv faptul că Mauritania a adăugat uh, recent o clauză suplimentară și a luat măsuri pentru a uh, combate lipsa de transparență. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, interesați de întâlnirea prevăzută pentru sfârșitul lui mai uh, a Comisiei Comune și sper să putem aproba sprijinul sectorial prevăzut de noul acord și să susținem suma mărită față de acordul anterior. Dar trebuie de asemenea să punem în vedere Mauritaniei faptul că dorim să se creeze o nouă categorie de pescuit demersal. Aceasta ar fi benefică pentru traulerele care nu pot pescui acum uh, caracatițe, cefalopode, pentru că stocurile sunt într-o stare proastă. De asemenea, vom discuta despre posibilitatea uh, de a se permite navelor UE să facă debarcări Um, la Dibu. Sperăm să li se permită și în altă parte. Aștept cu nerăbdare dezbaterea cu dumneavoastră și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în viitor. Uh, domnule comisar, <clears throat> acum uh, urmează patru colegi care vorbesc pentru uh, comisii și am să încep cu domnul Sebastia pentru Comisia de Dezvoltare. Un minut. Mulțumesc domnule președinte. Din partea Comisiei DEVE, pe noi ne îngrijorează mai multe aspecte legate de aceste două acorduri de pescuit. În primul rând, durabilitatea. Durabilitatea astfel încât să nu avem o supraexploatare a resurselor, pentru că asta ar fi catastrofic pentru anumite specii. În al doilea rând, aceste țări care au semnat acordurile trebuie să aibă anumite beneficii care să-i ajute să evite dependența economică și această spirală în jos în care se regăsesc în acest moment. Cu aceste acorduri renovate cu Mauritania și cu Liberia, faptul că se încorporează și dezvoltarea acolo este un aspect foarte pozitiv. Aceste clauze trebuie să fie de asemenea și subliniate și trebuie să avem o transparență cât mai mare. Transparența este un aspect care trebuie să fie uh, subliniat, la fel ca și durabilitatea. Și un minut. Pentru Comisia de Bugete. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dear colleagues, the fishery Dragi colegi, acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Liberia va oferi mai multe oportunități și mai multă predictibilitate uh, vaselor uh, europene și industriei în general. Din perspectiva uh, Comisiei Buget, trebuie să spun că impactul financiar al acestui acord asupra bugetului Uniunii va fi 3,5 milioane euro pentru cei 5 ani când se aplică acordul. În afară de accesul vaselor Uh, Uniunii Europene uh, la resursele liberiene, jumătate din contribuție va fi uh, pentru susținerea Uh, aplicării uh, politicii în domeniul pescuitului în Liberia. Jumătate din populație trăiește în zona de coastă și pescuitul este o, o componentă esențială a economiei, de aceea este important uh, să dezvoltăm activități durabile și responsabile. Elementul cheie va fi monitorizarea punerii în aplicare acestor măsuri pentru a ne asigura că banii sunt bine cheltuiți și își ating obiectivele și că nu se fac fraude cu fonduri fondurile europene. Corao, un minut. Pentru Comisia de Dezvoltare. Președinte, dal punto di vista... Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei DEVE pot să vă spun că acordurile cu Mauritania și cu Liberia reprezintă un pas înainte. Aceste state încearcă să se repună pe picioare după ce au avut de suferit încălcări ale drepturilor omului și războaie. Primim semnale pozitive, s-a reformat uh, s-a reformat legislația privind sclavia și, de asemenea, buna guvernanță în Liberia. Dar trebuie să continuăm cooperarea pentru dezvoltare pentru a eradica sărăcia și, de asemenea, ilegalitățile economice. Vorbim de state care au în comun o resursă, marea și pescuitul. Ca membru al Comisiei DEVE, trebuie să vă amintesc că, în ciuda acestor acorduri cu state în curs de dezvoltare care au nevoie de ajutor, noi nu facem decât să aprobăm uh, acest uh, acord, nu mai mult. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, doamna Gardia Zabal, pentru Comisia de Bugete, un minut. nu este atunci rog pe colegul milan mon să ia cuvântul pentru un minut și treizeci de secunde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul comisar pentru aceste acorduri. Sunt acorduri care ajută flotele Uniunii Europene, dar ajută în același timp și flotele țărilor terțe. Cred că trebuie să mergem pe acest drum pe care l-ați deschis, domnule comisar, și vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată este extrem de important pentru anumite flote din Uniunea Europeană, pentru flotele, spre exemplu, din Galicia. Acestea sunt zone care sunt uh, extrem de importante pentru flotele noastre și este la fel de important să avem niște sisteme, uh, un cadru pe baza căruia să se poată, facă, uh, să se poată face activități de pescuit în mod legal. Acest, aceste activități fiind protejate de un sistem de reguli. Din păcate, problema cefalopodelor nu este mulțumitoare pentru noi. Din păcate, excluderea cefalopodelor și uh, menționarea specifică a acestora este un lucru care este uh, neplăcut și este neplăcut și pentru industria de prelucrare. Mai multe analize științifice ale acestor stocuri au arătat că sunt acum pregătite, sunt gata pentru exploatare. Deci cred că cefalo, neincluderea acestor cefalopode este o greșeală. Mai mult, cred că trebuie să ținem cont de faptul că aceste stocuri sunt controlate oricum foarte puternic. Deci nu cred că implicarea lor în uh, acord ar, uh, ar fi detrimentală. Mulțumim. A rodust un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului cu state terțe sunt un mod foarte eficient de a uh, transmite principiile și valorile PCP reformate dincolo de granițele europene. Și e foarte important să ne impunem principiile de bună gospodărire a mărilor și oceanelor. E importantă durabilitatea, fairness-ul, coerența și transparența. Acestea trebuie să fie formulate în acorduri și să aibă valoare de lege. Aceste două acorduri cu Liberia și cu Mauritania reprezintă doi pași importanți către un pescuit durabil în afara Uniunii Europene. Cu Liberia avem un acord încă din 2007, un acord încheiat atunci cu un nou partener și mă bucur că Uniunea Europeană și-a adus o contribuție clară la dezvoltarea sectorului pescuitului de uh, acolo și de asemenea la combaterea pescuitului ilegal. Uh, Acordul cu Mauritania este uh, un adevărat, o adevărată busolă pentru pescuitul durabil în, al Uniunii Europene. Și aici sunt foarte importante principiile de transparență, esențiale pentru toate acordurile viitoare. În acest acord se cere să se facă publice toate negocierile publice și private ale Mauritaniei cu state terțe. Reglementările de transparență sunt esențiale ca să fie clar cât pește rămâne disponibil pentru flota europeană fără să uh, li se ia o sursă de venit de bază pescarilor mauritani. Cel puțin eu așa înțeleg prevederile durabile de pescuit cu statele terțe. Hoc, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Acordurile între Uniunea Europeană, Liberia și Uniunea Europeană și Mauritania vor fi aprobate de noi și am convingerea că parteneriatul pentru un pescuit durabil permite ca politica de pescuit europeană să fie coerentă cu politica externă și astfel să se creeze sinergiile necesare să se combată discriminarea, printre altele. Este foarte bine, dar aș avea și o observație de făcut și un apel de făcut. În ceea ce privește pescuitul de ton, trebuie să ne asigurăm că trebuie să fim conștienți de faptul că sunt pescuiți și mulți rechini când se pescuiește tonul. Sigur că rechinii pot fi periculoși pentru om, însă nu trebuie să permitem ca uh, acești pești, uh, rechinii, să um, fie tratat cu curzime, să li se taie aripioarele și să fie aruncați înapoi în mare. Sunt uh, convins de faptul că este necesară interdicția acestor activități. Mulțumim. Mulțumim. Norica, un minut 30 de secunde

Există elemente și principii în aceste acorduri de parteneriat care au multe merite. În principal se acceptă faptul că există o prevedere legată de siguranța alimentară în ceea ce este un subiect cheie. Se recunoaște că industria de pescuit poate ajuta la stabilizarea rezervei de hrană a Liberiei. Acestea fiind spuse, Comisia nu a ținut cont de aceste lucruri în momentul în care s-au acordat licențe pentru flotele mai mari. Așa cum s-a întâmplat și în Irlanda înainte de CE, este clar că acordul nu a fost uh, realizat în beneficiul tuturor uh, parților. Există părerea că europenii îi trag pe sfoară și că plățile nu se corelează cu uh, cantitatea de pește. Dezvoltarea unei investiții în pescuitul local este extrem de important și de asemenea, un, mai, un sistem mai bun de supraveghere este necesar pentru a proteja pescuitul local uh, și pentru a avea o industrie durabilă uh, flotele externe uh, nu sunt uh, pescuite, este foarte clar că multe dintre traulere nu se interesează de durabilitate acolo. Industria de pescuit din Irlanda a fost periclitată și stocurile de pește au fost periclitate drept consecință a unora dintre aceste acorduri. Și la fel se întâmplă acum și în țările terțe și de aceea ar trebui să avem uh, controle în ceea ce privește aceste traulere. un minut 30 de secunde mellan eu liberia gäller tonfisk under en tid av fem år. Mulțumesc. Acordul cu Liberia se aplică tonului pentru 5 ani și mă bucur acest acord pentru că, ca și celălalt, susține uh, transparența în uh, această țară. Este foarte important să susținem dezvoltarea acestui stat. Eu sper ca sprijinul sectorial acordat de Uniunea Europeană să permită la evaluarea științifică a stocurilor de pește și să susțină populațiile locale care depind de pescuit și de asemenea să permită combaterea pescuitului ilegal. În ceea ce privește transparența, acest acord este mai bun ca celălalt. Adică, acordul semnat uh, uh cu Mauritania are o clauză care spune că uh, Uniunea Europeană cere Mauritaniei să facă publice toate acordurile uh, cu state terțe privind pescuitul în apele Mauritaniei. Liberia a avut un comportament exemplar până acum, însă um, informația provenită din Mauritania este incompletă și uh, nu, puțin fiabilă. E foarte important uh, ca uh, să ne dăm seama că Uniunea Europeană, prin aceste acorduri de pescuit, forțează alte state, cum ar fi China, să se alinieze la condițiile favorabile de pescuit. Noi sperăm să contribuim la uh, sporirea transparenței în general, pentru ca resursele halieutice să fie mai bine gestionate. Și este important să se respecte și nevoile populației. Mulțumim. Domnul Coburn, un minut. Thank you, sir Mulțumesc. Este o plăcere să vă văd conducând ședința. O încă, încă o lună, altă pierdere de timp, uh, irosire de resurse, venim iar la Strasburg uh, și alte promisiuni ale lui Cameron uh, poporului britanic. Nouă, două uh, acorduri, unul cu Liberia, unul cu Mauritania și totuși onorați membrii o altă trădare a omului de rând. Aceste acorduri uh, sunt o forme de eurocolonialism. Permit Uniunii Europene să prădeze peștele din apele altora, salvându-și conștiința. Cât de mult pescuit uh, nu are loc pentru că uh, europenii fură peștele, câți africani rămân săraci. Câți din banii europeni de conștiință merg să îi ajute pe oamenii obișnuiți? Există un proverb, dă unui om o pește și hrănește-l pentru o zi. Învață-l cum să pescuiască și hrănește-l uh, o viață. Nu faceți acest lucru, ci le luați existența, modul de a trăi, viața. Și ne spuneți că noi suntem cei nebuni care vrem să plecăm din Uniunea Europeană. Vreau Mulțumesc, nu e niciodată prea târziu să dăm dovadă de remușcări. Domnule Breton, două minute. Domnul Le Breton, două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Din 1989, Uniunea Europeană tot semnează acorduri de pescuit cu Mauritania. Ultimul a fost semnat pe 10 iulie 2015 și se aplică pe o perioadă de 4 ani. Este un acord bun pentru că permite navelor europene să pescuiască în apele din Mauritania, uh, respectând uh, pescuitul durabil. Se limitează volumul de uh, pește care poate fi pescuit față de acordul anterior. Și pentru asta uh, Uniunea Europeană va da 55 de milioane de euro în loc de 67 de milioane de euro. Mauritania este uh, o țară săracă care este printre ultimele pe lista țărilor dezvoltate și tocmai de aceea am fost de acord să se acorde uh, un supliment de 4,54 milioane de euro față de 3 milioane anterior. Mai mult acest acest uh, acord uh, uh, prevede și recrutarea a un minim de 60% dintre marinari să fie de origine mauritană. Deci este un acord bun care respectă Mauritania și sper că acest acord va marca o nou, un nou început în relația noastră cu Mauritania, în care nu am avut încredere reciprocă în ultimii ani și doresc acest lucru din două motive. În primul rând, ca francez, pentru că Mauritania este un stat francofon care este prietenul Franței. Eh, eu am fost acolo în misiune oficială în urmă cu câțiva ani și am fost eh, primit în mod admirabil. Și apoi îl doresc asta pentru securitatea noastră colectivă, pentru că Mauritania este un partener exemplar în lupta împotriva terorismului islamic și avem tot interesul să susținem un aliat atât de, de încredere. Mim. Um, domnul presidente senhor comissário quero também cumprimentar os dois relatores dos acordos em discussão. Mulțumesc. Mulțumesc ambilor raportori pentru aceste texte foarte bune. În ceea ce privește acordul cu Liberia, am fost raportor din umbră și am analizat subiectul transparenței în uh, ceea ce privește Liberia mai ales în ceea ce privește drepturile omului și drepturile lucrătorilor. De asemenea, am analizat uh, sumele uh, prevăzute de acord și standardele de mediu importante. Liberia este confruntată cu multe dificultăți, cu conflicte interne, disfuncții ale instituțiilor uh, statului a trecut printr-un război civil cu sute de mii de morți, iar economia Liberiei a început acum să se pună din nou pe picioare. Eu am dubii în ceea ce privește acest acord. Uh, este singurul acord, de altfel, al acestui stat. Este un stat în curs de restructurare și cred că este important să avem uh, legături care să permită uh, crearea de relații puternice între acest stat și comunitatea internațională. Este important să se utilizeze resursele maritime într-un mod uh, durabil și să avem o cooperare cât mai sporită. Mulțumesc! Doamna Bilbao, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să susțin aceste acorduri cu Liberia și cu Mauritania din următoarele motive. Pentru că, uh, provenind dintr-o familie de pescari, mă bucur că se creează și profesioniști prin formare prin cadrul acestor acorduri. Este un sector extrem de dificil care are nevoie, are nevoie de oportunități și de respect și respectul uh, apare din acest tip de acorduri. Datorită acestor acorduri, 124 de vase europene vor putea să opereze în aceste ape. Dar este un lucru foarte bun și pentru pescuitul durabil și de asemenea și pentru lupta împotriva pescuitului ilegal și nereglementat. Acesta arată că nu doar uh, navele de pescuit uh, europene, ci și comunitățile locale au nevoie de aceste tipuri de acorduri, pentru că ele facilitează și sprijină toate părțile implicate. În Mauritania uh, jucăm un rol foarte important în ceea ce privește stipulările legate de cefalopode. Este un lucru extrem de important și pentru insulele Canare. Aceste tipuri de politici și de acorduri de cooperare sunt cât se poate de necesare pentru pescuit. Este o panoramă mult mai bună decât am văzut în alte sectoare și în alte acorduri anterioare acestora. Din păcate, aceste acorduri nu au fost suficiente. Um, doamna Briano, un minut. Sì, grazie Presidente. E gra- Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și domnului comisar pentru ceea ce a făcut comisia, precum și uh, raportorilor. Aceste tipuri de parten- acest tip de parteneriate oferă norme europene și în terțe țări și vorbim de apele uh, unor terțe țări. Deci trebuie să discutăm chestiuni de durabilitate. A fost accentuat acest aspect uh, al durabilității, al sustenabilității. Țările care au nevoie de acest uh, acord uh, trebuie să gestioneze așa cum trebuie uh, stocurile. Deci felicităm uh, ceea ce a făcut uh, Comisia și suntem bucuroși că au fost puse în aplicare criterii. Sper că acest lucru va continua în viitor. Va fi doar începutul. crearea de posibilități pentru populația locală, facilitarea dezvoltării și creșterii durabile. De asemenea, uh, uh, un ajutor dat uh, pescuitului industrial. Acest tip de acord pentru Liberia, o țară care a suferit. Era un minut. Eh, Mulțumesc. Aș dori să îi felicit pe cei doi raportori și să mulțumesc și Comisiei pentru aceste acorduri foarte importante pentru flota europeană și, desigur, și pentru flota spaniolă. Aș dori de asemenea să-mi exprim mm, mulțumirea pentru uh, acest sprijin extraordinar uh, acordat Liberiei și Mauritaniei. Este extraordinar, sperăm ca și acordurile viitoare să meargă pe aceeași cale. Sunt acorduri foarte importante pentru flotele europene și cred că există o diferență clară între acordurile anterioare și acestea. S-au făcut ameliorări majore și trebuie să felicităm Comisia pentru acest lucru. În ceea ce privește cefalopodele, uh, din păcate, poziția domnului Mato nu uh, ne convine. Nu știm cum va evolua situația pe viitor, însă, fără îndoială, dispozițiile referitoare la cefalopode sunt insuficiente. Credem că e important să se țină cont și de pescuitul cu traulere și mai mult, pentru că este un subiect foarte important. Blanco, un minut señor presidente la adopción de acuerdos internacionales de pesca. mulțumesc foarte mult. Aceste tipuri de acorduri sunt întotdeauna o veste bună și, evident, este o veste bună și că acordurile au fost încheiate cu Liberia și cu Mauritania. Este o veste bună pentru flotele europene, pentru că vorbim aici de peste 120 de nave, dar este de asemenea o veste bună și pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea acestor două țări, Mauritania și Liberia este un rezultat într-adevăr extrem de pozitiv. Nu vreau să intru în foarte multe detalii uh, în acest punct al dezbaterii, dar cred că, încă o dată, problema cefalopodelor, așa cum uh, s-a discutat, trebuie să fie rediscutată și aș vrea să uh, vorbesc în favoarea luării în calcul acestui subiect uh, încă o dată. Trebuie totuși să continuăm să lucrăm pe această temă. <clears throat> Mulțumim. Trecem acum la procedura Catch the Eye și am să-l uh, rog pe domnul Bogovici să ia cuvântul primul. Lepa, <clears throat> ne prihajam iz pomorske države, ki bi imela koristi od te. Mulțumesc. Nu sunt uh, dintr-o țară uh, cu ieșire la mare care să profite Uh, de pescuitul în apele africane. Asemenea, Comisiei Europene și raportorilor, cred că acest acord are în vedere două uh, aspecte. Pe de o parte, flota de pescuit a Uniunii Europene, iar pe de altă parte, dezvoltarea sau asistența pentru dezvoltarea acestor țări. Sunt țări africane care au uh, suferit uh, în urma uh, bolilor și al altor fenomene și cred că atunci când discutăm fiecare astfel de acord, trebuie să garantăm o înaltă calitate asistenței umanitare. Este ceea ce putem să facem pentru aceste țări și pentru Uniunea Europeană. χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής mulțumesc. Sunt foarte importante aceste acorduri pentru statele din Uniunea Europeană și pentru statele terțe. Este important să se protejeze interesele pescarilor și mai ales a pescarilor artizanali. Aceste lucruri, aceste tipuri de acorduri, cum sunt acordurile cu Mauritania și cu Liberia, trebuie să uh, includă clauze cât se poate de clare referitoare la uh, protecția pescuitului artizanal, dar și la combaterea pescuitului ilegal și, de asemenea, la protecția drepturilor lucrătorilor din domeniul pescuitului, mai ales în Mauritania. În Mauritania există una, o adevărată sclavie. 150.000 de faratini, 4% din populație, trăiesc în sclavie în această țară. Trebuie să evităm orice acord cu Mauritania. Ce părere aveți, domnule Vela, ce părere aveți despre sclavia aceasta care durează în Mauritania încă? Vă rog să-mi dați un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Vela. În primul rând, felicitări colegilor Mato și Valesa. Ați făcut o treabă cât se poate de bună și acordurile de parteneriat cu state terțe au uh, fost aduse grație dumneavoastră la un nou uh, nivel de calitate împreună cu Comisia. Cred că este important să nu pierdem din vedere faptul că um, tratatele internaționale definesc peștele ca un bun comun, o sursă de proteine esențială pentru uh, alimentația lumii întregi. Și unele state nu sunt capabile să își gestioneze propriile resurse, pentru că nu au flote, pentru că nu au tehnologii suficiente. Cu astfel de state, cum e Liberia, cum e Mauritania, noi încheiem acorduri care au și un alt fundal plătim o contribuție financiară pentru ca uh, flota de pescuit locală să se poată dezvolta, pentru că oamenii să fie capabili să-și uh, gestioneze veniturile și alimentația. Este un punct foarte important. Și când vorbim despre un pescuit durabil, în conformitate cu regulamentul de bază pe care l-am adoptat, facem mult mai bine decât atunci când încheiem contracte cu uh, state ca Domnul comisar Vela, aveți cuvântul. You have the floor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, onoraților uh, membrii pentru comentariile constructive și sugestii. Uh, aceste acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului durabil uh, sunt importante. Acordul cu Mauritania este cel mai mare până acum. Acordul cu uh, Liberia va aduce noi venituri și va susține pescarii într-o țară care a trecut prin greutăți. În ambele cazuri, ambele Uh, părți uh, vor avea de câștigat mai multă transparență, mai multă uh, previzibilitate și acordurile vor aduce avantaje, vor da valoarea pentru banii investiți pe care ați cerut-o. Aceste acorduri de parteneriat sunt susținute în Parlament și aș vrea să fac câteva comentarii în plus câțiva membrii, Sebastian Briano, au pus sub semnul întrebării uh, sustenabilitatea acestor acorduri. Într-adevăr, uh, sustenabilitatea acestor uh, acorduri o constituie cadrul uh, reglementat uh, pentru pescuitul în apele terțelor uh, țări. Este baza unui cadru juridic care va asigura că activitățile de pescuit ale flotei Uniunii Europene uh, Uh, respectă mediul, uh, ecosistemele, stocurile, resursele halieutice și uh, Uniunea Europeană va da un exemplu în această privință și nicio altă flotă din lume nu a dat dovadă de atâta transparență și bună guvernanță în apele terțelor țări. Milan, Aguilera, Blanco Lopez s-au vorbit despre categoria cefalopode și aici trebuie să spun că evaluările cele mai recente științifice arată că uh, stocul este supraexploatat. În plus, Mauritania a confirmat uh, intenția sa de a rezerva acest pescuit uh, flotei naționale. Deci nu este disponibil un excedent și nu pot fi discutate oportunități noi de pescuit. Uniunea Europeană va conlucra în continuare cu Mauritania pentru adoptarea unor măsuri de gestionare adecvate pentru recuperarea acestor și refacerea acestor stocuri. S-a menționat uh, s-au menționat rechinii, Hawk a, a vorbit despre acest lucru. Trebuie să spun că Uniunea Europeană uh, nu prelevează aripioarele uh, rechinilor nici în apele Uniunii Europene, nici în afara acestora o serie de membri au vorbit de flota de pescuit artizanală. Trebuie să spun că bugetul uh, sectorial uh, a prevăzut uh, Uh, sume pentru acest tip de pescuit. În ceea ce privește comentariile domnului Maria, uh, nu uh, ajutăm numai flota Uniunii Europene, ci și flotele acestor țări să le ajutăm să-și rezolve astfel problemele sociale. Vă mulțumesc foarte mult! Valesa, două minute. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru că au contribuit la această dezbatere în această seară. Fiecare voce a fost importantă, pentru că ne-a oferit o părere suplimentară pentru a vedea exact ce ne dorim de la acest acord unic și durabil cu aceste două țări. Singura mea dorință este ca la un moment dat măcar una dintre dezbaterile legate de pescuit să aibă loc la o oră mai rezonabilă și nu chiar înainte de miezul nopții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Uh, domnul Mato, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Mâine vom vota la un acord care a fost greu de obținut, greu de semnat, dar este un acord pozitiv. Mauritania are multe nevoi, însă ca multe alte țări din Africa, este un loc cu multe oportunități Ceea ce încercăm să facem este să punem într-un cadru în acest acord acordurile pe care le oferă această țară. În uh, schimb, uh, asistență din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea acestei țări, numeroase oportunități, locuri de muncă vor fi create acolo. că în uh, ceea ce privește capturile și cifrele specifice care au fost prevăzute, desigur, nu putem să închidem ochii. Sunt alte probleme care trebuie discutate în negocierile ulterioare în uh, ceea ce privește debarcările în insulele Canare. Acest lucru nu a fost complet posibil așa cum ar fi fost de dorit, însă mergem pe aceeași linie pentru uh, a realiza ceea ce se dorește. Dorim un acord care să fie favorabil tuturor, în care, din care toată lumea să aibă de câștigat. De aceea, din Parlamentul European, noi considerăm că am uh, trasat cea mai bună cale, transparența, transparența care nu exista în trecut, apoi claritate și pentru asta cred că trebuie să mulțumim uh, Comisiei, diferitelor comisii ale Parlamentului European, plenarei. Trebuie să lucrăm împreună într-o manieră eficientă. Cu aceasta dezbaterea comună este închisă. Votarea va avea loc mâine. Trecem acum la